Votul va avea loc după următorul punct de pe ordinea de zi, care este reprezentat de măsurile recente în vederea incriminării persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale LGBTI. Și acum au din nou autorii uh, cuvântul și va începe colegul uh, Romeva Irueda pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Right toate persoanele au uh, drepturi egale și trebuie să ne gândim la uh, caracteristicile individuale care nu ar trebui să întredeze discriminări. Tocmai de aceea este extrem de important că 76 de țări uh, consideră în continuare că activitățile sexuale între adulți de același sex sunt uh, uh, o infracțiune acte consensuale sunt deja uh, pedepsite cu pedepse cu închisoarea de patru ani în Uganda uh, sau cu pedepsa capitală în 12 state și în, uh, prin legea Sharia în Nigeria. Tocmai de aceea, în această rezoluție, condamnăm luarea de măsuri suplimentare împotriva acestor persoane și reamintim că Um, acestea țin de drepturile individuale garantate de dreptul internațional și de Constituțiile naționale. Uh, le solicităm celor 76 de țări să nu mai criminalizeze actele consensuale între adulți de același sex și solicităm președintelui Ugandei să nu semneze uh, legea din homosexualitate și uh, cerem de asemenea și președintelui Nigeriei să nu semneze legea privind căsătoriile între persoanele de același sex. Solicităm și și includerea unei mențiuni specifice în ceea ce privește nediscriminarea pe bază de sex în uh, acordul de la Cotonou, așa cum uh, acest Parlament a cerut de renumărate ori. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Romeva Irueda. Are acum cuvântul domnul Tenoc, un minut. Domnule președinte, adevărul Trist este că drepturile LGBTI se îmbunătățesc în Uniunea Europeană, dar nu și pe restul globului, ci de fapt discriminarea este tot mai mare împotriva acestor persoane. Este chiar ironic faptul că, că aceste legi în anumite zone, cum este India sau alte țări uh, din Africa, au fost introduse în perioada colonială. Persoanele LGBTI trăiesc peste tot pe glob și guvernele trebuie să înțeleagă că au libertatea de a trăi. Guvernele din țările respectate nu au dreptul de a persecuta oameni nevinovați care pur și simplu își doresc uh, o viață privată diferită. Cred că trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a sprijini comunitatea LGBTI, trebuie să conlucrăm cu toți uh, partenerii de pe glob pentru a încuraja ca noile proiecte de legi, de exemplu, cum este cea din Uganda, să, fie, să nu devină realitate. Mulțumesc, domnule Tenoc. Are cuvântul doamna Șacă, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Ne confruntăm deja cu foarte multe provocări în majoritatea uh, statelor lumii, iar recent uh, comunitățile LGBTI s-au confruntat uh, cu foarte multe provocări ce au pierdut din drepturi și se confruntă cu discriminare. Și este cu atât mai îngrijorător că în acest Parlament încă nu sunt suficienți parlamentari care condamnă încălcările drepturilor acestor comunități. Cred că este o rușine pentru Europa astăzi un număr și mai mare de parlamentari uh, ezită să condamne uh, Rusia și cred că acest lucru este o dezamăgire, mai ales uh, că există atât de multe îngrijorări, iar cetățenii se bazează pe noi țara mea, Olanda, și-a arătat, și-a dat arama pe față și uh, a trimis la Jocurile Olimpice de iarnă oamenii cei mai um, importanți. Uh, îi spunem domnului Putin că dacă vorbim despre acest lucru, nu este o propagandă. Comitetul Olimpic regretă deja că a ales Rusia pentru Jocurile Olimpice de iarnă și mie îmi pare rău de asemenea. Cred că Parlamentul și că toți uh, dintre noi, la nivel individual, trebuie să ne asigurăm că răsturnăm uh, balanța în uh, sensul respectării drepturilor comunităților LGBTI. Aceasta este o responsabilitate a noastră, pentru că drepturile lor sunt drepturi ale omului pe care trebuie să le protejăm. Vă mulțumesc, doamna Șacă. Acum are cuvântul doamna de Kaiser, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. 78 de țări din lume încă nu uh, recunosc drepturile gayilor. Uh, unele dintre ele condamnă homosexualitatea cu pedapsa cu moartea, dar în Africa uh, homosexualitatea uh, este legală în Burkina Faso, în Ciad, în Republica Central Africană, în Congo, în Gabon, în Guinea-Bissau, pe coasta de filde și în Madagascar, în Mali, în Nigeria, în Rwanda și în Africa de Sud. Uh, aceste progrese sunt rezultatul unei munci lungi de um, convingere uh, pe care dorim să o continuăm. Trei țări ne provoacă îngrijorări, Uganda, Nigeria și Rusia, care interzice orice fel de propagandă pentru homosexualitate. Nigeria și Uganda au semnat și vor semna legi care sunt apeluri la ură împotriva homosex- homosexualității. Și de aceea solicităm autorităților europene să um, se servească de revizuirea uh, acordului de la Cotonou în mod inteligent pentru a impune uh, respectarea drepturilor uh, fundamentale a acestor oameni. Până la urmă, nu contează culoarea politică, ci drepturile acestor oameni. Mulțumesc! Politic. Mulțumesc, domnule de Kaiser. Are cuvântul colega noastră Sousa, timp de două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. India și-a modificat din nou legislația criminalizând homosexualitatea. În Uganda au fost uh, promulgate legi uh, anti-homosexuali și, și situația din Nigeria din nou este în defavoarea persoanelor LGBTI. În Rusia, din nou, a fost adoptată o legislație care se menită să combată așa numita propaganda pentru homosexualitate și vânătoarea homosexualilor continuă în, în Rusia. Situația se schimbă și în Spania, dacă este să ne gândim la ultimele propuneri legislative. În Portugalia, Um, dreapta extremă din Parlament uh, duce o campanie împotriva drepturilor acestor persoane. Nu putem să privim cu indiferență toate aceste evoluții. În foarte multe state se pronunță sentințe cu perioade lungi de închisoare pentru delictul de a fi homosexual și viețile acestor persoane sunt îngreunate de existența unor asemenea legi în statele respective. Această me- mentalitate trebuie combătută pentru că este vorba de o mentalitate medievală. Toți oamenii se nasc egali și ideea ca cineva din exteriorul unei uh, familii se poate implica în treburile interne a unei uh, familii, chiar dacă este vorba de o familie LGBTI, este ceva de neconceput. Cred că trebuie să combatem cu toate puterile fobia împotriva persoanelor LGBTI și cu toții trebuie să înțelegem că ne bucurăm de aceleași drepturi. Mulțumesc, doamna Sosa. Are acum cuvântul pentru mine, domnul Preda. Președinte,

referitoare la paragraful trei sute șaptezeci și șapte din codul penal indian care interzice homosexualitatea. în fine rusia nu mai spun nimic despre rusia <laughs> mersi a expirat timpul. mulțumesc, domnule Preda. Dăm acum cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice. Primul este domnul Kelly, un minut. John, thankfully within Europe Mulțumesc, domnule președinte. Noi, în Europa, nu facem discriminare împotriva oamenilor pe baza orientărilor sexuale. Și cred că atitudinile se îmbunătățesc constant și să țină cont mai degrabă de calitatea oamenilor și nu de aceste uh, cerințe. Dar vedem că situația se înrăutățește, mai ales în Uganda, în Nigeria, acolo unde persoanele LGBTI sunt uh, uh, discriminate. Trebuie ca aceste legi să fie abrogate și trebuie să uh, putem profita de ajutorul pe care îl acordăm uh, multora dintre aceste țări pentru a avea o pârghie de presiune. Uh, în ceea ce privește Rusia, o superputere modernă, are o atitudine destul de îngustă la minte față de um, homosexualitate. Ceea ce se încearcă pentru Jocurile Olimpice de iarnă este rușinos și sper ca um, oamenii să poată merge la Jocurile Olimpice, oamenii care participă să fie din toate clasele sociale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly. Acum pentru minut are cuvântul doamna Gomes. LGBTI în Nigeria. Incriminarea persoanelor LGBTI în Nigeria, Uganda, Rusia și în alte state reprezintă o amenințare serioasă la adresa drepturilor uh, fundamentale, dreptul la viață, dreptul la propria identitate, dreptul la exp- liberă exprimare, este vorba de o adevărată ostracizare a persoanelor eh, LGBTI și o discriminare adresată împotriva celor care îi susțin în toate aceste state, dar și în altele. Toate aceste evoluții sub, eh, subminează eforturile de a combate HIV-SIDA din motive evidente. Trebuie să condamnăm măsurile legale adoptate împotriva Uh, persoanelor LGBTI și să cerem la renunțarea uh, discriminării împotriva acestor persoane. Și unele din țările semnatare a acordului de la Cotonou au adoptat uh, asemenea legi și este un aspect de care trebuie să țină seama, să le cerem să respecte aceste drepturi, mai ales în momentul în care vom revizui acordul de la Cotonou. Vă mulțumesc, doamnă Gomez. Și acum, pentru un minut, are cuvântul domnul Benian. Mulțumesc. Salut această rezoluție, având în vedere tendința îngrijorătoare de incriminare a oamenilor LGBTI din întreaga lume. Este îngrozitor faptul că șapte țări încă mai aplică pedapsa cu moartea pentru a condamna activitățile consensuale între adulți de același sex. 78 de țări consideră că este o infracțiune. Am uh, citit uh, ceva ce spunea domnul Kershman care punea sub semnul întrebării relevanța acordului de la Cotonou. Acest parteneriat își propune să reducă și să eradicheze sărăcia în Africa, deci nu cred că este o soluție să um, renunțăm la acest acord. Totuși, Comisia Europeană trebuie să facă mult mai mult, nu doar prin uh, a pune presiuni în relațiile diplomatice și economice și să folosească acorduri precum cel de la Cotonou pentru a Um, intensifica această presiune, dar trebuie să facă asta și prin construirea de capacități și prin uh, proiecte. Avem uh, un exemplu din uh, Birmingham, unde există lecții în școli pentru a elimina prejudicățile la adresa comunităților LGBTI. Deci cred că ar trebui să dezvoltăm și astfel de proiecte și în lumea în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc, doamnele Benian. Acum, pentru un minut și jumătate, are cuvântul doamna Cornelison. Mulțumesc, domnule președinte. Toți ochii sunt acum pe Jocurile Olimpice din Rusia. Și pe bună dreptate. Dar, între timp, situația se înrăutățește și pe alte continente. În Africa, în Uganda, acolo unde în urmă cu o lună s-a adoptat legea antihomosexualitate. Am avut privilegiul de a mă întâlni cu niște activiști din Uganda care se numără printre cei mai curajoși oameni pe care îi cunosc și au pledat cu disperare pentru ajutorul nostru. În Nigeria, unde Senatul a adoptat o lege care incriminează toate activitățile LGBTI. Uh, putem opri acest lucru și chiar și în India, acolo unde o decizie a Curții Supreme a uh, considerat că homosexualitatea este o infracțiune. Speram ca ceea ce s-a întâmplat, uh, progresele înregistrate de India în ultimii ani, să meargă mână-mână cu respectarea drepturilor omului, dar se pare că nu întotdeauna lucrurile se înțeleg de la sine. Uh, Uniunea Europeană mai are multe de făcut pentru a uh, promova drepturile omului pentru LGBTI. Avem datoria să facem tot posibilul pentru a ajuta pe cei care sunt oprimați. Și valoarea UE nu ține de o piață unică sau de o economie unică, ci de valorile europene. Uh, de valoarea de egalitate, care trebuie să ne ghideze în relații cu țări precum Uganda, Nigeria sau India și cu siguranță Rusia. Solicit tuturor instituțiilor europene să facă tot ce le stă în putere pentru a decriminaliza homosexualitatea în lume și pentru a promova drepturi egale. Mulțumesc! mulțumesc, doamnă Cornelissen. Și acum pentru un minut are cuvântul uh, domnul uh, Clas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt tată la doi uh, copii și uneori mă deranjează modul în care comunitatea LGBT își desfășoară activitatea, de exemplu, în cadrul orelor de la școală, fiecare îndoială este considerată a fi uh, homofobie. Însă, într-adevăr, este rușinos faptul că este posibil ca o persoană să fie incriminată pe baza convențiilor uh, sexuale. Homosexualitatea este o infracțiune în mai mult de 70 de state și este vorba în principal de state totalitare sau uh, islamiste. Nu are niciun motiv să nu spunem uh, lucrurilor pe nume. Știu că există foarte mulți colegi care recurg la corectitudine culturală și corectitudine politică, dar uh, numirea lucrurilor uh, cred că trebuie să fie primul pas în uh, sensul rezolvării acestor probleme. Mulțumesc, domnule Kles are acum cuvântul doamna Geringer de Ödenberg. Mulțumesc, domnule președinte. În 78 de țări din lume, actele uh, sexuale voluntare între adulții de același sex sunt considerate crime, infracțiuni. În șapte, pedeapsa este moartea, iar în celelalte țări, uh, închisoarea. Oamenii LGBTI sunt uh, discriminați prin violență în multe alte țări din lume și cred că legile din Uganda, India și Nigeria sunt uh, o dovadă în acest sens. Drepturile omului sunt inalienabile, de aceea trebuie să fie protejate și garantate indiferent de orientare sexuală uh, sau uh, gen. UE se luptă pentru respectarea necondiționată a drepturilor omului și de aceea trebuie să facă tot ce se poate pentru a întări drepturile acestor comunități și pentru a combate discriminarea lor. De aceea, statele membre și Serviciul de Acțiune Externă externă trebuie să ia în considerare aceste drepturi și în relațiile cu, țar- cu țările care se confruntă cu aceste probleme. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. Creșterea criminalizării uh, homosexualității este de neiertat. În ultimul timp, 20 de oameni din Uganda au fost arestați doar pentru că sunt gay. Sunt uh, copiii unor oameni obișnuiți care au fost târâți cu forța din casă pentru a fi aruncați în uh, închisoare. Domnul Benian a pus uh, la îndoială acordul de la Cotonou și alineatele legate de drepturile omului. Aceste noi legi relevă clar impotența acordului de la Cotonou, pentru că nu există niciun fel de legi care să protejeze LGBTI. Uh, trebuie să ne gândim la articolul 96 care vorbește despre încălcarea drepturilor omului. Nu există alte opțiuni. Trebuie să arătăm că aceste abateri sistematice și grave sunt luate în serios. De aceea trebuie să se inițieze o a treia revizuire care să întâmpine cerințele noastre și Uh, care să, uh, redea, să reia acordul de la Cotonou cu țările ACP. Microfonul a fost întrerupt. Vă mulțumesc, domnule Cashman. Trecem la intervențiile spontane. Și are cuvântul domnul Repo. Arvoisa eh, puhemies, eh, ihmisen ja elämän... Domnule președinte, viața uh, oamenilor este un bun inalienabil. Și toate statele au obligația de a garanta că nu există discriminare și nu se exercită violentă, violență datorită orientărilor sexuale. Raporturile sexuale consimțite între două persoane de același sex sunt considerate a fi o infracțiune în foarte multe state, o infracțiune care uh, în uh, foarte multe cazuri uh, poate, fi, poate duce la uh, moarte. Și în Rusia a fost adoptată o lege prin care propaganda homosexuală, un concept foarte vag, este interzisă. Unele forțe politice încearcă să intimideze cetățenii, să le îngrădească drepturile, recurgând la metode uh, dubioase nu se dă înapoi nici uh, atunci când vine vorba de folosirea violenței împotriva acestor uh, persoane. Noi cred că trebuie să apărăm demnitatea tuturor oamenilor. Vă mulțumesc, domnule Repo. Am încheiat și procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul domnului Calas. Mr. President, honorable members. Domnule președinte, stimați eurodeputați, UE împărtășește îngrijorările exprimate de Parlamentul European cu privire la încălcarea drepturilor uh, lesbienilor, homosexualilor, bisexualilor, transexualilor și uh, hermafrodiților LGBTI. Adesea, acestea sunt folosite ca pretext pentru încălcări grave ale drepturilor omului. Persoanele LGBTI suferă de discriminare și de violențe în multe țări din lume. În multe țări, uh, relațiile între persoanele de același sex uh, sunt încă incriminate uh, și cea mai recentă țară care a introdus o astfel de legislație este Nigeria. Unele țări chiar au impus pedepsa cu moartea și recent am văzut exemple îngrijorătoare de incriminare a relațiilor consexuale între adulți de același sex. Uh, reamintesc și spun clar că acest lucru este incompatibil cu dreptul internațional și cu dreptul uh, Uniunii Europene. În plus, uh, Există și legi care incriminează discuțiile despre uh, LGBTI. Cred că aceasta este împotriva uh, legislației. Uh, în uh, iunie uh, Consiliul a adoptat uh, concluzii protejând uh, drepturile persoanelor LGBTI. Acest azi sunt elementul central al uh, politicilor noastre de protejare a drepturilor omului și trebuie să fie prioritare în uh, demersurile Serviciului European de Acțiune Externă. În iunie, de exemplu, în altul reprezentant a făcut o declarație cu privire la legea uh, antipropagandă din Rusia sau o altă, un, o altă lege care incriminează homosexualitatea și legea din Uganda. Și numai departe de ieri uh, în Nigeria a fost uh, semnată, a fost promulgată legea privind uh, interzicerea relațiilor între persoane de același sex. Noi încurajăm dialogul pe tema drepturilor omului cu țări precum Rusia și Nigeria și continuăm să oferim sprijin societății civile, inclusiv prin instrumentul european pentru pentru democrație și drepturile omului. Uh, facem uh, un apel uh, la promovarea și protejarea drepturilor persoanelor LGBTI. În 2014 va fi încheiat acest proces. Suntem conștienți că promovarea drepturilor omului pe motive de orientare sexuală și identitate de sex poate duce la discuții delicate și la tensiuni în relațiile noastre cu anumite țări. Totuși, aceasta nu justifică tăcerea. Din potrivă, trebuie să vorbim uh, tare. Uh, nu trebuie să tăcem. În ceea ce privește suspendarea articolului 96 din acordul de la Cotonou, poziția Comisiei deocamdată este să explorăm toate celelalte posibilități pentru a influența evoluțiile înainte să ajungem la această măsură de ultimă instanță. Vă mulțumesc foarte mult. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Zum Abschluss der Aussprache. Vă mulțumesc, domnule Kallas. În încheierea acestei dezbatere au fost uh, depuse șase proiecte de rezoluții. S-a încheiat dezbaterea acestui punct și uh, votul urmează acum. Am ajuns la votarea rezoluție privind situația din Cambodgia și Laos, în ceea ce privește propunerea comună de rezoluție venită din partea a șapte grupuri